Vă mulțumim, doamnă prim-ministru Dăncilă. Acum îi dau cuvântul domnului Maro Șefcovici, vicepreședintele Comisiei Europene. Îi mulțumesc pentru faptul că se află astăzi aici printre noi. Vă dau cuvântul. President. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragă Viorică, stimată doamnă, doamnă prim-ministru, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor, este o plăcere pentru mine să particip uh, la o astfel de reuniune, mai ales uh, astăzi, pentru că ați avut de dimineață o dezbatere legată de viziunea pentru următorii cinci ani pentru Europa noastră comună. În viitor, uh, veți, în viitor sau în curând voți, uh, veți vota pe această viziune și uh, veți lua o decizie foarte importantă pentru următoarea perioadă legislativă. O perioadă care vine în vremuri foarte importante, plină de amenințări, dar și de oportunități pentru noi toți. Cooperarea cu Parlamentul European cu în acest mandat uh, foarte puternic, având în vedere participarea foarte mare la alegerile europene, cea mai mare din ultimii 20 de ani, va fi foarte importantă, fără îndoială, pentru că împreună avem uh, răspundere pentru Europa. Ca Europa să reușească, trebuie să uh, luptăm, să cooperăm în echipă, să facem compromisuri și să apărăm interesele comune europene. Consider că Așa a fost, nu numai în timpul președinției uh, române, pe care o încheiem în această masă, ci și a fost și spiritul activității noastre în ultimii cinci ani. Aș dori acum, uh, doamnă prim-ministru, dragă Viorica, să vă mulțumesc uh, pentru eforturile pe care România le-a depus pentru ca Europa să meargă un pas înainte. așa cum am spus, Uh, pentru a obține aceste rezultate, uh, Parlamentul, Consiliul și Comisia trebuie să coopereze uh, în interesul european. Asta se reflectă foarte uh, clar în faptul că 340 de propuneri uh, depuse de către această comisie au fost uh, adoptate și 90% cu unanimitate de voturi. Uh, a fost nevoie de uh, multă muncă și de compromisuri și am încredere în faptul că noul Parlament va avea o abordare la fel de constructivă și pe viitor. Și în acest sens aș dori să felicit președinția română, pe președintele Klaus Iohannis, pe premierul uh, Viorica Dăncilă, pe miniștri și excelenta ambasadoare Lominița Odobescu pentru activitatea excelentă și pentru rezultatele semnificative obținute ați depus eforturi pentru a încheia cât mai multe dosare legislative înainte de ultima plenară a mandatului uh, Parlamentului trecut în aprilie. A fost uh, un sprint politic pentru că ați reușit să încheiați 95 uh, de dosare în primele 100 zile de mandat și asta e dovada tenacității și a dedicației dumneavoastră. Mă gândesc la eforturile pentru Garda Europeană de Frontieră, directiva copyright sau pentru directiva pentru gaze, care a fost foarte greu de finalizat și deci colegel, colegul meu, domnul Caniete, a hotărât să participe la plenară pentru a vă mulțumi pentru eforturile depuse pentru acest uh, dosar legislativ extrem de important. Mă mai gândesc și la progresele înregistrate pe agenda socială, care a fost o prioritate pentru comisia noastră chiar din uh, prima zi de mandat. Grație eforturilor președinției române am uh, obținut uh, standarde minime pentru părinții care lucrează, am sporit posibilitatea ca tații să se ocupe de copii mai mult și acordăm sprijin participării femeilor pe piața muncii. Am Uh, ne-am asigurat că condițiile de lucru și contractele sunt mai transparente pentru toate tipurile de muncă, mai ales pentru formele atipice de muncă. Mă gândesc uh, la uh, munca cu jumătate de normă sau, normă sau la cerere am uh, făcut și o propunere de a înființa o activitate română a muncii care a fost uh, transpusă în realitate de președinția dumneavoastră. În ce privește cadrul financiar multianual, președinția română a obținut rezultate foarte bune pe negobosc și box și pe uh, propunerile sectoriale aferente. Au fost făcuse, făcute propuneri foarte bune pe chestiuni critice Uh, instrumentul bugetar pentru zona euro, de exemplu. Haideți să continuăm cu aceste progrese, cu hotărâre și cu celelalte președinții care urmează. Știm cu toții cât de complexe sunt uh, negocierile bugetare. Însă, până la urmă, este uh, măsura voinței politice și acum trebuie să luăm decizia care să aducă stabilitate și certitudine pentru viitorul cetățenilor și al întreprinderilor noastre. Domnule președinte, stimați eurodeputați, doamnă prim-ministru, România a dovedit faptul că în acest an plin de provocări de schimbări instituționale în Europa, Europa uh, merge pe două picioare, în cel din est și cel din vest. Ne gândim cu plăcere la summitul de la Sibiu din 9 mai. A fost un moment crucial atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru România. Vedem cum uh, culorile europene au uh, strălucit cu putere la Sibiu declarația celor 27 de lideri eh, reprezintă un angajament foarte puternic de a clădi un viitor european împreună. În încheiere, aș dori să adaug așa cum am mai spus Comisia în trecut, că noi considerăm că România ar trebui să fie un membru cu drepturi eh, de pline al zonei eh, Schengen și uh, lansez un apel statelor membre să uh, lase România să facă parte din această zonă Schengen. Așa cum am spus, Uh, apreciem uh, și considerăm faptul că statul de drept și combaterea corupției sunt foarte importante pentru că oamenii merită această luptă. O ultimă frază. Și aici uh, vă vorbesc din experiență personală. Am fost de multe ori în România înainte de schimbarea majoră din regiunea noastră am putut vedea progresele înregistrate de țara dumneavoastră în ultimii ani și deci uh, prima președinție română ar trebui să fie un motiv de sărbătoare pentru întregul popor. Uh, ați făcut o treabă minunată pentru care aș dori să vă mulțumesc și aș dori să vă spun și în română mulțumesc. Grație. Vă mulțumim, domnule vicepreședinte Șefcovic. Acum vom asculta intervențiile grupurilor politice, numele grupului Popular European. Domnul Covace, are cuvântul, vă rog. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, doamnă prim-ministru, stimată domnule comisar. În numele grupului PPE vreau să îl felicit pe președintele Iohannis, pe dumneavoastră, doamnă prim-ministru și întregul guvern, poporul român, pe toți cei implicați în acest succes al primei dumneavoastră președinții la Consiliu. Mai ales într-o perioadă de schimbări marcată de uh, plecarea Regatului Unit din uh, sânul Uniunii Europene, e tot mai greu să uh, reînnoim proiectul european, mai ales uh, când am trecut și prin alegerile europene. Cu atât mai mult efortul dumneavoastră a fost considerabil pe partea legislativă, dar și pe partea de orientări de viitor. Pe parcursul președinției române, UE a făcut progrese majore pe mai multe aspecte uh, importante, cum ar fi uh, piața internă digitală, Uniunea Bancară. Domnul comisar a citat uh, uh directiva gaze și așa mai departe, cum domnul comisar le-a citat. Uh, am văzut care este și perspectiva de extindere pentru Balcanii de Vest. Salutăm președinția română uh, pentru efortul de a ține pe agenda europeană uh, după 10 ani de blocadă, summitul de la Sofia în Bulgaria, în sfârșit s-a obținut o foaie de parcurs pentru viitorul acestei regiuni a Balcanilor. Apoi, cu președinția austriacă și cea română, această dinamică a fost uh, relansată. Deși în regiune s-ar fi putut uh, crea blocaje, din potrivă, uh, state terțe din regiunea Balcanilor au uh, căpătat locul care li se cuvine. Președinția română a început cu motoul Coeziunea, o valoare comună europeană și, într-adevăr, o Europa mai coezivă e o Europa mai puternică. Multe dosare importante au fost închise cu mare succes și aș vrea în mod special să subliniez acordul în ce privește regulamentul pentru paza de coastă europeană și controlul la frontieră. A consolida aceste capacități ale Uniunii Europene a fost dintotdeauna o prioritate pentru grupul PP. Este foarte important ca libertățile de care se bucură cetățenii să se facă în cadrele Uniunii Europene și asta o putem face doar dacă le asigurăm securitatea la frontierele externe. Țara mea, Bulgaria, a dat un uh, exemplu foarte bun în acest sens, pentru că am asigurat un înalt nivel de protecție a frontierelor externe și prin solidaritate, garantând securitatea astfel pentru întreaga Europa. Grupul PPE este pentru o pază de coastă mai puternică, cu resurse suplimentare, cu resurse gata de um, trimis în zone în care presiunea migratorie ar fi disproporționată. În ce privește consolidarea Frontex, cu uh, 10.000 de uh, noi ofițeri este de asemenea un punct esențial. Apoi, ajungând acum la cadrul financiar multianual, PP-ul își dorește o Europa ambițioasă și avem nevoie de mijloace care să răspundă acestor ambiții. Nu ne putem aștepta ca UE să producă rezultate, să aducă răspunsuri cetățenilor dacă nu avem și instrumentele pentru a fi eficace și să adoptăm măsurile necesare într-o lume în schimbare. Deși s-a dorit finalizarea negocierilor pe CFM înainte de alegeri, președinția română trebuie felicitată pentru excelentul progres din prima jumătate a acestui an. Este foarte important să nu reducem bugetul pentru coeziune post-2020, investițiile în infrastructură. Reformele structurale sunt esențiale pentru regiunile noastre, dar și pentru combaterea sărăciei. Iar aici Atât România cât și noi toți trebuie să facem mult mai multe pentru a combate sărăcia în Uniunea noastră. Am fi apreciat ca președinția română să obțină rezultate și mai bune uh, în discuțiile cu vecinii și în toate negocierile care țin de zona Schengen. Din nefericire, Consiliul încă tot nu binevoiește să acorde accesul României și Bulgariei la spațiul Schengen. Președinția dumneavoastră a negociat și cu negocierea numirii unui nou candidat pentru, unui candidat pentru um, biroul procurorului european, care să protejeze inclusiv interesele financiare ale Uniunii Europene. Dar Uniunea noastră nu e doar financiară, iar banii uh, nu sunt totul, să nu uităm care sunt valorile. Valorile se noastre se bazează pe democrație, stat de drept și respectarea drepturilor fundamentale. Statul de drept este o valoare la care grupul nostru PPE ține foarte mult. În fine, rolul președinției nu e doar acela de a asigura administrarea agendei europene zi de zi, ci și de a stabili priorități strategice pentru viitor. Și aici, un succes deosebit l-a cunoscut uh, summitul de la Sibiu organizat de președintele Iohannis. Uh, șefii de state și guverne au semnat declarația de la Sibiu, punând temelia unei uniuni mai puternice, mai unite. Avem nevoie de un mandat puternic din partea cetățenilor noștri. Peste 50% dintre aceștia au participat la alegerile europene, iar acum a venit vremea ca președinția finlandeză să continue uh, eforturile depuse, să conlucreze cu uh, Parlamentul European și sperăm uh, noua președinte a Comisiei Europene, care sperăm să fie mm, confirmată în această după-amiază să țină seama de uh, cele declarate de doamna von der Leyen în această dimineață. Încă o dată, mulțumim foarte mult și așteptăm cu interes președinția finlandeză. Garcia Perez. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna președinte Garcia Perez în numele grupului SNT. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă premier, România a deținut președinția Consiliului într-un moment cheie pentru viitorul Uniunii Europene. N-a fost deloc o sarcină ușoară, nu doar pentru că uh, provocările erau majore, era nesiguranța Brexitului, ci și pentru că perioada de lucru a fost scurtă. A fost o președinție scurtă, deoarece au avut loc alegerile europene, să fără nicio îndoială a fost una din președințiile cele mai rodnice și de aceea țin să felicit guvernul român și mă bucur să pot să urez bun venit astăzi aici în Parlamentul European doamnei premier Viorica Dăcilă. Guvernul nostru a dat dovadă de bună credință și asta a înlesnit uh, multe acorduri. De asemenea, ați făcut multe eforturi pentru a pregăti teren terenul pentru o eventuală ieșire a Marii Britanii din Uniunea, din Uniunea Europeană, pentru ca impactul să fie cât mai ușor, atât pentru cetățenii britanici, cât și pentru restul cetățenilor europeni. Aceasta a fost uh, esența președinției dumneavoastră, să veniți în întâmpinarea nevoilor cetățenilor. Tema centrală a fost coeziunea pentru dumneavoastră. Și asta e o expresie a solidarității între cetățeni și în același timp e vorba de solidaritatea între teritorii. Știm cu toții că există multe regiuni în Europa care sunt uh, depopulate, deoarece tinerii nu văd un viitor acolo. De aceea, faptul că s-a stabilit drept prioritate Europa Convergenței a fost un lucru bine nimerit. Sperăm ca Uniunea Europeană să profite de pe urma noilor tehnologii, de pe urma transformării ecologice, pentru a crea noi șanse peste tot, pe întreg teritoriul Uniunii Europene. În doar patru luni, președinția română a reușit să închidă 80 de dosare și 10 acorduri instituționale importante. Printre reușitele care merită uh, semnalate, aș uh, vorbi despre munca pregătitoare și acorduri pentru propunerile sectoriale pentru CFM-ul pentru următorii șapte ani. Acest buget comunitar care trebuie să-l încheiem imediat ce vom avea o nouă comisie europeană este esențial pentru legislatura care începe acum. Doar dacă avem un buget solid, putem duce la bun sfârșit politicile pe care cetățenii le așteaptă de la noi. Președinția română a reușit să promoveze măsuri pentru a consolida pilonul social, cu o mai mare protecție a lucrătorilor și lucrătoarelor printr-o directivă privitoare la condițiile de lucru corecte și la stabilirea autorității europene a muncii. Chestiuni care pentru noi au fost fundamentale. Și încă un lucru pe care ar vrea să-l transmit aici, și e o, vorba de o mare reușită a fostului mandat, mă refer la adoptarea unei directive pentru a ajunge la o conciliere între viața profesională și cea uh, personală. Și pentru prima oară avem un concediu de paternitate remunerat. În aceste luni, guvernul român a promovat Europa solidarității, a dreptății, a egalității de șanse și a egalității de gen. Însă, de asemenea, au fost promovate valorile de diversitate, care sunt atât de necesare acum în fața celor care vor să se protejeze și se tem de ceea ce e diferit. De aceea vă salut pentru, vă mulțumesc pentru inițiativele împotriva xenofobiei, antisemitismului și tuturor formelor de intoleranță. Dragă Viorica, acum predați stafeta

Acum are cuvântul președinte Lambert în numele grupului Verzilor. Bun venit, doamnă prim-ministru. E întotdeauna o plăcere să primim aici un șef de stat și de guverne și insist asupra acestui aspect uh, pentru că știu că mulți uh, în Parlament uh, ar dori să decredibilizeze Consiliul spunând că Consiliul nu este legitim. Dumneavoastră, fiecare dintre șefii de stat și de guverne aveți legitimitate, dar bineînțeles că aveți și o răspundere atunci când trebuie să exercitați președinția. A fost o premieră pentru România și este clar că pe partea logistică, tot ce ține de muncă administrativă, Uh, jos pălăria. România a reușit uh, uh, să asume această primă președinție a Consiliului și într-un an electoral, când știm că presiunea de a finaliza anumite dosare este uh, imensă și deci trebuie să recunoaștem că a fost o performanță reușită și spun acest lucru. Acum, între aceste dosare uh, Uh, există dosare care nu fac parte din cele 90 de dosare finalizate de președinția dumneavoastră. Consiliul, la fiecare dintre reuniuni, agită dosarul agit, azil și migrație ca fiind dosarul cu numărul 1, dosarul cel mai important, cel uh, care nu suferă niciun fel de amânare, care trebuie tratat primul. Și ce, trebuie, ce constatăm? De patru ani de zile, Consiliul Uh, face această afirmație. De fiecare dată când se adoptă concluziile uh, șefilor de stat și de guverne, se vorbește despre migrație, migrație și încă o dată migrație, frontiere și așa mai departe. Încă așteptăm o poziție a Consiliului în ceea ce privește reforma sistemului de azil și de migrație. Acest pachet propus în urmă cu câțiva ani de comisie și pe care Parlamentul s-a pronunțat cu o uh, imensitate majoră, am spus asta în această dimineață, în urmă cu doi ani, cinci grupuri politice au votat la Parlament. Ce ați făcut dumneavoastră pentru ca acest dosar să progreseze? Rolul unei președinții ăsta este să pună ulei în angrenaj, să se asigure că lucrurile se deblochează. Ori nu, dumneavoastră ați spus, uh, ați hotărât ca Consiliul să decidă cu unanimitate ceea ce înseamnă că orice stat membru poate să blocheze acest dosar. Și există mai mult decât un stat membru care este gata să blocheze acest dosar la Consiliu. Chiar dumneavoastră spuneți că acest dosar este foarte important și, uh, paradoxal, nu faceți nimic, că și dumneavoastră, la fel ca toate celelalte state membre, 28 de state membre, nu e unul mai bun ca altul. Și apoi mai există un alt aspect. Uh, colegul care a vorbit înainte s-a referit la uh, subiectul reputație. Când un stat e la cârma Uniunii Europene, este foarte important ca acest stat să încarneze, să reprezinte valorile Uniunii Europene. Guvernul dumneavoastră, și aici spun guvernul dumneavoastră, nu mă refer la România, România ca Ungaria, ca Polonia, de care se vorbește foarte des, ca toate statele membre, are locul în Uniunea Europeană, însă guvernul care este la puterea acestei țări astăzi este un guvern care s-a remarcat reprimând în mod brutal o manifestație pașnică în urmă cu un an, pe vară, nu în timpul președinției, cu toate acestea, în țara dumneavoastră, guvernul dumneavoastră a procedat astfel. Este un guvern care pare să fie obsedat de ideea că justiția trebuie să fie controlată pentru a evita ca politicieni, bineînțeles, să fie condamnați pentru corupție și să nu mai poată să fie eligibili. Mi se pare că toată energia politică din partidul care este la putere în țara dumneavoastră este uh, înghițită de acest subiect. Și constat că rapoartele întocmite de către Consiliul Europei, de Comisia de la Veneția, dar și uh, de către Greco, uh, toate aceste rapoarte nu uh, sunt urmate de uh, fapte concrete. Uh, se blochează și numirea la un alt post important de procuror uh, șef a doamnei uh, Laura Codruța Chioveși. Așteptăm încă posibilitatea de a uh, o putea audia. Deci, sincer, spectacolul pe care ni-l dă guvernul dumneavoastră nu este la înălțimea Europei și nu uh, nici al României. România merită ceva mai bun. Mulțumesc! Grazie, onorevole B. Mulțumim. Are cuvântul acum domnul B, numele grupului Identitate și Democrație. Madame le Premier ministre. Doamnă prim-ministru, domnule președinte, dragi colegi, pe parcursul acestei președinții române m-am deplasat de mai multe ori la București pentru conferința președinților, Consiliul de Miniștri, bineînțeles, în noiembrie, dar și în luna aprilie pentru o dezbatere pe marginea viitorului Europei. De fiecare dată am evocat marile provocări Uh, cu care se confruntă europenii și marea lor civilizație la nivel continental, identitate și frontiere, uh, relocalizarea economiei, dar și protecția datelor, inteligența artificială, reindustrializarea atât de necesară sau menținerea, întreținerea țesăturii agricole. Pe niciunul dintre aceste subiecte, Uniunea Europeană nu s-a dovedit nici eficace și nici măcar prezentă. Mai rău, în ce privește liberul schimb, Uniunea Europeană nu face decât să accelereze de dată recentă cu Vietnamul sau țările Americii Latine. Însă e sistemul cel mai puțin ecologic și cel mai distructiv pentru economiile noastre. Spun asta fără să arunc piatra înspre guvernul român, trebuie spus, Uh, guvern român a fost sub focurile Comisiei Europene care instrumentalizează statul de drept pentru a impune uh, peste tot unde poate un guvern tehnocrate uh, dincolo de dorința populară. Realitatea e fagocitată azi de Comisia de la Bruxelles, care acumulează atât inițiativa legislativă, cât și controlul aplicării directivelor, dar pozează și ca garant al tratatelor. Însă, Președințiile Consiliului trec una după alta, iar Comisia Birocrației și orientările sale rămân. Cel mai bun exemplu nu e oare chiar domnul Timmermans, care își va menține rolul de mare apărător uh, împotriva țărilor recalcitrante vis-a-vis -vis de Bruxelles, împotriva Ungariei, Poloniei sau chiar a României și mâine poate, de ce nu, împotriva Italiei lui Matteo Salvini, împotriva națiilor, împotriva popoarelor gata să atace și să destabilizeze guverne care, totuși, iată, au legitimitatea lor democratică. Ca să nu mai vorbim de micile aranjamente pentru a numi posturi cheie ale UE. Uh, iată, uh, uh, numiri care au uitat cu totul de Europa de Est. Doamna Merkel e reprezentată prin marionetele sale. Cine se uită totuși către Est înțelege că ideologiile uh, libertare sunt prea puțin împărtășite, pentru că acolo s-a trăit comunismul totalitar. Țările din Europa Centrală și de Est au uh, lideri curajoși uh, care știu să se opună comisiei, mai ales atunci când vine vorba de împărțirea cotei de migranți. reforma dreptului la azil, o filieră practic de imigrație clandestină, Uh, reforma Dublin 4 a fost blocată tocmai la Consiliu, tocmai de către Ungaria și Polonia. Dacă președinția română în această perioadă în care au avut și alegeri, loc alegeri europene, n-a avut rezultate spectaculoase, uh, măcar haideți să recunoaștem că nu a permis derive suplimentare și eșecuri suplimentare ale Uniunii Europene. După lecția de azi dimineață, desemnarea doamnei von der Leyen la conducerea Comisiei e o nouă accelerare cu președinția finlandeză către mai mult, mai mult federalism, mai mult uh, migrație și mai puțin progres economic. Apărătorii popoarelor și națiunilor vor fi, deci, mai vigilenți ca niciodată pentru a refuza ca UE să devină o mașină care distruge Europa. Vă mulțumesc. Numele grupului CR are cuvântul doamna Tomașici. Spune președinte, prvo rumunjsko predsjedanje Mulțumesc, domnule președinte. Prima președinție română a Consiliului a avut loc în niște momente diferite, când uh, ne pregăteam pentru o eventuală ieșire a Marii Britanii și, de asemenea, a avut loc în pragul alegerilor europene. Și, în ciuda acestor circunstanțe destul de haotice, România a dovedit că poate fi la înălțime, deoarece a avut niște obiective și o strategie clară pentru a le atinge. Ne vom aminti de președinția română pentru uh, inițiative importante și pentru câteva acorduri cheie, cum ar fi directiva gaze sau programul pentru Europa Digitală, primul an pentru programul spațial european, normele pentru dioxidul de carbon la mm, vehiculele grele și, de asemenea, paza de coastă și controlul la frontiere. E drept că s-ar fi, s-ar fi putut face mai multe în domenii cum ar fi imigrația și politica de azil, însă totuși România și președinția română poate fi considerată drept exemplu. Chiar și un stat membru nou poate să-și aducă un, uh, o, importan, o contribuție importantă în comunitatea europeană. Din păcate, există unii care nu vreau să vadă această președinție drept ocazie de a împăca vestul cu estul, uh, mulți care au rămas practic orbiți. Gândiți-vă de asemenea și la procesul de selecție a posturilor. Europa de Est din nou a fost marginalizată și asta e un mesaj greșit către democrațiile din Est care încearcă să ajungă din urmă democrațiile din Vest și standardelor democratice, respectându-și în același timp propriile tradiții. Alegerea de lideri europeni, iată, a arătat din nou că statele din Est sunt considerate state de categoria a doua. Deși, iată, România, un stat membru nou, a dovedit că și în această regiune a Europei există suficientă ambiție și suficientă, suficiente cunoștință pentru a-și putea aduce contribuția. Mă tem că această neîncredere față de tinerile democrații din Europa Centrală și de Est, care au o cale diferită, uh, nu va aduce nimic bun. Deci fostele state membre, deci statele membre mai vechi, nu vor decât să-și consolideze dominarea. Avem multe de învățat de la statele occidentale, însă trebuie să învățăm de la parteneri, nu de la niște stăpâni. Și noua Europa, deci, nu poate fi ținută în lesă de vechea Europa. Trebuie respectate tradițiile și identitățile diferite. Vrem să avem o Europa care să-și merite cu adevărat propriul slogan, unită în diversitate și nu vrem centralizare și uniformizare, deoarece acestea nu pot duce decât la intoleranță și politice și conflicte politice care, bineînțeles, pot aduce un dezastru pentru întreaga Uniune. Vă mulțumim, domnul Papadimulis. Dimitrios, te rog, pentru grupul GUE domnule președinte, doamnă Dăncilă și domnule efovi Astăzi facem bilanțul uh, primei președinții uh, române ale Consiliului cu două ore înainte ca Parlamentul European să voteze numirea doamnei von der Leyen uh, la postul de președinte al Comisiei Europene. Președinția dumneavoastră a fost destul de agitată datorită Brexitului, datorită alegerilor europene și a problemelor grave, a problemelor sociale și economice cu care s-a confruntat uh, Europa. La bilanțul dumneavoastră, pe partea pozitivă, uh, menționăm dosarele pe care le-ați uh, încheiat. Cu toate acestea, există alte dosare importante, subiecte extrem de importante, care uh, ne preocupă pe noi Parlamentul European și care îi preocupă și pe cetățenii și pe cetățenele europene. Pe aceste dosare nu s-au făcut progrese. Mă gândesc, de exemplu, la un buget puternic pe care cetățenii și cetățenele și îl doresc pentru Uniunea Europeană, uh, pentru ca politica de coeziune să nu aibă de suferit. De asemenea, soclul social nu a făcut progrese. Domnul Șefcovic, uh, uh, summitul de la Göteborg, nu a venit decât cu promisiuni frumoase. Nu am trecut însă de la aceste discursuri la fapte. Nu discutăm pe fapte concrete pentru a Uh, introduce, de exemplu, un venit minim în Europeană. În urmă cu câteva ore, doamna Ursula von der Leyen a făcut această promisiune, însă această promisiune a fost făcută și în urmă cu câțiva ani de către președintele Juncker. Și n-aș vrea să fiu uh, nedrept. Trebuie să recunosc că s-au făcut câțiva pași înainte și mă gândesc, de exemplu, la uh, poziția, la atitudinea față de poziția Turciei. E adevărat că trebuie să luptăm pentru valorile europene atunci când ele sunt amenințate de către atitudinea unor state vecine. De asemenea, este adevărat că în uh, Europa de Est trebuie să, conținem, să continuăm cu aceste exemple pozitive date de către țara mea cu acordul de la uh, Prespa pentru Macedonia de Nord. Și sper ca noul guvern să continue în această direcție și sper că va respecta uh, prevederile acestui acord. Înainte de a conchide, doamnă prim-ministru, în numele grupului meu politic, dar și în numele mai multor uh, organizații ale societății civile, aș dori să vă rog să puneți capăt acestui transport uh, de animale în condiții inumane dinspre România înspre Golful Persic, pentru că atunci când vorbim despre o țară europeană trebuie să respectăm și normele europene în domeniu. Acum domnul Piuglan ne înscrie. Mulțumesc. Noi, partidul Brexit, ne așteptăm se așteaptă lumea să facem uh, discursul cel mai uh, populiste, dar cred că contribuția domnilor de la Renew și de la Verzi uh, stabilesc niște standarde înalte, explicându-vă cum trebuie să vă conduceți țara, doamnă prim-ministru. În contextul Președinția română a Consiliului care s-a încheiat, vreau să fel... o felicit în mod special pe Simona Halep pentru performanța ei deosebită la Wimbledon în finala de sâmbătă. A fost o performanță de autocontrol, putere și precizie. Și mai important, ea, cred, a inspirat poate milioane de fete la ea acasă și peste toată lumea să participe mai mult la sport. Mândria colectivă a României pentru această performanță sportivă e o expresie clară a identității și a națiunii. Vă rog să notați, n-am vorbit de naționalism, ci de națiune. Uh, colegii de la Libden nu sunt aici, care aș fi explicat și lor puțin terminologia. Steancurile române au fluturat cu mândrie de la București la Baia Mare peste weekend, dar nu am auzit uh, nimic uh, despre uh, steagul Uniunii Europene sau imn. În mod tragic, prin contrast, oricare ar fi intențiile proiectului european, acesta nu face decât să divizeze mai mult decât să unească. Dar o altă concluzie a președinției române. Revenind la cei patru piloni pe care dumneavoastră i-ați citat, doamnă, doamnă prim-ministru, Permiteți-mi să iau două exemple doar. Ați vorbit despre convergență prin creștere economică și ocupare. Creșterea economică în UE e la nivelul cel mai de jos în ultimii trei ani. Șomajul tinerilor în România este de 16%, în Franța 20%, 30% în Italia, Spania, 40% în Grecia. Generații întregi de tineri sunt risipite, sacrificate pe altarul Uniunii Europene. În al doilea rând, Uh, dezvoltarea capabilităților uh, militare ale Uniunii Europene. UE acum își dorește propria armată. Asta nu poate decât să încurajeze pe aceia care vor să ne atace și uh, vor să submineze securitatea Uniunii Europene prin intermediul NATO. Pentru aceia dintre dumneavoastră care rămân în UE după ce Marea Britanie în scurt timp va pleca și veți analiza președinția Finlandei, eu sper totuși să fie un triumf al speranței. Decât să celebrăm președinția română și succesele sale, haideți mai bine să o sărbătorim pe Simona Halep, simbol real al mândriei române și care aduce mult mai puține prejudicii securității și prosperității Uniunii Europene. E... Adesso... Acum, domnul vicepreședinte Șefcovici, aveți dreptul la replică. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și eu țin să le mulțumesc uh, stimaților eurodeputați pentru faptul că au subliniat provocările cu care va trebui să ne confruntăm pentru a consolida Europa noastră comună și Într-adevăr, trebuie făcute progrese în ceea ce privește pilonul social și sunt sigur că următoarea comisie va lua foarte în serios chestiuni precum salariul minim sau îmbunătățirea uh, condițiilor de muncă pe întreg teritoriul Uniunii Europene, așa cum a sugerat și doamna Garcia Perez. Însă țin de asemenea să vă mulțumesc pentru faptul că ați subliniat uh, reușitele președinției române. Domnul Covacec a înșiruit toate dosarele importante pe care le-ați încheiat datorită profesionalismului negociatorilor români și diplomaților și ministrilor români. De asemenea, Țin să recunosc că am colaborat foarte bine cu președinția română în ceea ce privește încheierea tuturor dosarelor importante pentru combaterea schimbării climatice. Deci s-au făcut multe într-un timp record, deoarece președinția română a început la începutul unui an crucial, când perioada de muncă legislativă era foarte scurtă, însă prin acest profesionalism s-au reușit foarte multe. De aceea țin să vă mulțumesc încă o dată și să subliniez faptul că ați reușit să faceți față acestor sarcini imense, deși a fost prima președinție. Știu cât de mult are de câștigat uh, uh, ca experiență fiecare stat membru când deține președinția. Atunci stabilește contacte de lucru cu partenerii europeni, cu instituțiile europene. Deci eu cred că nu a fost doar o investiție, să zic așa, în ceea ce privește viitorul Uniunii Europene, ci a fost o investiție care va duce la o activitate și mai profesionistă a funcționarilor români la nivel înalt și sunt sigur că toată munca pe care ați făcut-o acum se va uh, face resimțită și în România. Deci, doamnă prim-ministru, vă mulțumesc și felicitări pentru această primă prezenție minunată. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule vicepreședinte Șefcovici. Acum îi dau cuvântul doamnei prim-ministru Dăncilă. Vă rog. Vreau să mulțumesc tuturor pentru aprecieri

Felicitări pentru munca și implicarea dumneavoastră și mâine va începe un nou semestru. Vă mulțumesc, discuția se încheie, sesiunea este suspendată până la orele 18.